și din marea mediterană și am să i dau cuvântul domnului mato pentru patru minute. Excuse me, our colleague is ready to start. Colegul nostru e gata să înceapă. Vă rog să păstrăm liniștea. Vă rog, domnule Mato. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Trebuie să luăm în considerare uh, planul, recuperarea stocurilor de ton roșu în Oceanul Atlantic și de Est după cum știți, din 2006 există un plan plurianual de recuperare a stocurilor de ton roșu care se prevede să dureze până în 2022 și uh, pescarii au făcut mari eforturi ca să-și uh, ajusteze capturi, capturile la volumul de capturi reduse, respectând condițiile stricte stabilite prin acest plan. Uh, de aceea, biomasa de ton roșu a înregistrat în 2008 o tendință în creștere, în 2014 Uh, s-a decis uh, sporirea volumul de capturi uh, inițial fixat până în 2017 pentru că există date științifice care arată că stocurile sunt la un nivel foarte bun. Cred eu că recuperarea e spectaculoasă în ultimii ani, astfel încât s-ar putea justifica o decizie de a spori încă și mai mult volumele capturilor și asta am și cerut noi. E dificil să explicăm pescarilor, cum este cazul celor din insulele Canare, de exemplu, Uh, care fac pescuit artizanal uh, uh, în mod absolut durabil, e foarte dificil să le explicăm că la 24 de ore de la deschiderea activității trebuie să se retragă pentru că și-au epuizat cotele. Inițiativa legislativă despre care vorbim astăzi răspunde scopului de a garanta o aplicare uniformă și eficientă în întreaga Uniune Europeană a planului respectiv Propunerea conține măsuri tehnice, cum ar fi cele referitoare la operații de eh, transfer a tonului roșu viu, eh, apoi utilizarea unor camere stereoscopice pentru estimarea cantităților de ton roșu prins și eliberat, apoi cerințele de declarare a capturilor și aplicarea unui program uh, regional de observator al ICCAT, Comisia Internațională pentru Conservarea Tronului din Oceanul Atlantic, astfel încât uh, se, Comisia uh, transpune corect recomandările ICCAT, dar uneori merge încă și mult mai departe decât ce s-a spus la ICCAT. Eu reamintesc că obiectivul transpunerii recomandărilor ICCAT e aplicarea uniformă în întreaga Uniune Europeană. Așadar, nu trebuie să facem o nouă dezbatere aici în legătură cu un lucru care deja este decis. Aplicarea uniformă are ca scop a garanta egalitatea de condiții pentru toți operatorii care participă la pescuitul tonului și mai ales cei din, și cei din țări terțe. Pentru că dacă nu, dacă se aplică norme diferite flotelor străine, atunci toate eforturile făcute și toate restricțiile aplicate pescarilor Uniunii Europene vor fi în van. Pe de altă parte, Uh, și e o temă transversală, Comisia propune uh, să se adopte măsura actelor delegate. Și aici suntem în total dezacord. Nu dorim acte delegate. Credem că transpunerea acestor recomandări trebuie să continue să fie o competență comună a Parlamentului European și a Consiliului în cadrul procedurii ordinare, normale, și astfel încât trebuie să se adopte măsura codeciziei. Întotdeauna am cerut ca Parlamentul nostru să aibă puterea de codecizie și să nu fie vorba de a utiliza practici pentru a limita cât mai mult uh, rolul Parlamentului. Și apoi, uh, vedem cu satisfacție că recomandările ICCAT țin cont și de caracteristicile specifice ale diferitelor uh, tipuri de pescuit a tonului. Aici trebuie să subliniem rolul capcanelor artizanale, ca cele din insulele Canare sau cele capcanele tradiționale numite almadrabas, pentru că sunt foarte selective și contribuie la refacerea stocurilor de ton. Uh, trebuie să acordăm atenție specială activităților tradiționale de pescuit. Și închei mulțumim tuturor celor care au participat la procesul de elaborare a amendamentelor pentru a îmbunătăți acest raport și uh, sunt convins că până la urmă vom avea un conținut care să satisfacă, un uh, document care să satisfacă pe toată lumea. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Mato, și acum are cuvântul domnul comisar Vela, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați uh, eurodeputați. Aș dori de asemenea să-i mulțumesc domnului Gabriel Mato. Comisia apreciază foarte mult acest proiect de raport elaborat de domnul Mato. Este fără îndoială rezultatul unei înțelegeri aprofundate uh, um, în jurul uh, acestei specii de pește a tonului roșu. Și vine și cu observații importante, dar și sugestii de modificare a propunerii inițiale. Trebuie să ne aducem aminte că propunerea vizează transpunerea în uh, legislația europeană a unor prevederi adoptate deja la nivel de ICCAT. Uh, prevederi uh, ale Comisiei pentru conservarea tonului roșu, Prevederea adoptate în 2014 deja și care se aplică deja de anul trecut. Acest plan de conservare a stocurilor a dat deja rezultate în ceea ce privește nivelul stocurilor Însă totuși nu putem acum să ne culcăm pe o ureche, trebuie să continuăm să acordăm prioritate gestiunii durabile a acestui, acestor stocuri importante. Măsurile uh, pentru uh, recuperarea acestei specii sunt extrem de importante și toate statele membre trebuie să țină cont de acest lucru, dar prevederile trebuie să se aplice tuturor persoanelor juridice din Uniunea Europeană. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană își respectă obligațiile internaționale și își menține și credibilitatea în ceea ce privește gestiunea uh, sustenabilă a resurselor de pește. Domnul președinte, în timp ce acest raport uh, se ridică în mare parte la înălțimea așteptărilor noastre, totuși mai există și anumite puncte divergente. Ce este vorba de competențele diverselor instituții uh, în ceea ce privește transpunerea uh, prevederilor unor comisii internaționale în legislația europeană. Totuși, cred că aceste uh, chestiuni pot fi rezolvate. În ceea ce privește acordarea de competențe pentru uh, comisie, pentru adoptarea unor acte delegate, considerăm că, dată fiind uh, schimbarea frecventă a cotelor, uh, e nevoie de o reacție rapidă, pentru că actele delegate sunt necesare pentru a introduce în legislație europeană uh, modificările prevederilor la nivel de ICCAT. Și dacă s-ar trece prin procedură ordinară, aceste modificări nu am putea aplica aceste măsuri uh, în timp util pentru a asigura de nerespectarea obligațiilor internaționale care ne revin. Adoptarea de acte delegate din partea, de către Comisie oferă posibilitatea unui răspuns rapid și a unei transpune rapide a prevederilor ICCAT prin amendarea doar a celor elemente neesențiale a actelor legislative. Sigur că acest lucru uh, necesită consultări corespunzătoare, inclusiv la nivel de experți. E de asemenea nevoie și de timp și de transmiterea documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu. Comisia consideră că ar trebui de asemenea să aibă prerogative și în ceea ce privește uh, adoptarea de acte de punere în aplicare, lucru justificat de faptul că anumite măsuri din planul de refacere se modifică în mod frecvent. Trebuie să facem acest lucru pentru a crea condiții egale pentru toate statele membre și pentru a ne asigura și de eficacitatea acelorași măsuri. Acest lucru este relevant în special în ceea ce privește măsurile de control introduse la nivel de ICCAT, unde s-ar putea să existe interpretări diferite la nivelul statelor membre și care se referă în mod direct de respectarea cotelor și altor obligații internaționale. Stimați uh, membri, stimată doamnă președinte, propunerea Comisiei cu privire la amendarea planului multianual de refacere a stocurilor de ton oferă o abordare echilibrată și ceea ce privește punerea în aplicare a acordului CCAT. Raportul domnului uh, Mato este o contribuție importantă și aștept cu interes dezbaterea din această cameră. Mulțumesc, domnule comisar. Intrăm acum în dezbaterea cu reprezentanții grupurilor politice. Pentru început, domnul Valesa, un minut și jumătate. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să felicit pe domnul Mato și să susțin această nouă propunere care își propune să transpună în legislație europeană uh, planul de refacere a tonului roșu în uh, regiunile despre care vorbim. Dar uh, pentru refacerea stocului uh, trebuie să, produce, să facem mai mulți pași trebuie să um, uh, se respecte captura totală admisibilă, în același timp însă trebuie să existe și restricții de pescuit în anumite regiuni și în anumite perioade ale anului și acest aspect este important. Și după aceea trebuie ca această schemă ICAT să uh, fie încadrată într-un uh, regulament, pentru că trebuie să creăm condiții uh, de uh, muncă și corespunzătoare pentru toți cei care pescuiesc tonul roșu, toți operatorii din zonă trebuie să respecte până la urmă aceleași reguli. Dacă vom avea un regulament special pentru pescarii eh, care vin din alte regiuni eh, nu eh, putem să îi protejăm până la urmă pe proprii noștri pescari care ar fi obligați să respecte măsuri mai restrictive. Mulțumesc, doamna Piano, pentru un minut și jumătate. președinte. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc, domnule comisar. Azi nu vreau să vorbesc doar de modul care se dă curs recomandărilor ICCAT. Suntem de acord uh, cu domnul Mato, raportorul, uh, în legătură cu acestea. Am, discutat foarte, am discutat foarte mult între grupuri în Comisia de Specialitate, dar cred eu că avem ocazia să vorbim și de teme importante privitoare la tonul roșu, atât în ce privește ecologia speciei, în ce privește reconstruirea stoc, refacerea stocurilor, atât uh, cât și factorii socioeconomici legați de el și de pescuitul său. După cum știm, Uniunea Europeană, împreună cu statele membre, e parte contractantă aici în CAT. În 2014, tocmai la Genova, de unde vin eu, la adunarea anuală aici în CAT, am uh, întâmpinat uh, favorabil uh, vestea privitoare la mm, bunăstarea stocurilor de ton roșu și tocmai acolo s-a decis sporirea cu 20% a cotelor obligatorii pentru statele contractante. Cotele acestea au fost stabilite tot de ce dar criteriul de distribuție este hotărât în mod discreționar de statele membre. Din păcate, în multe cazuri, beneficiază de pe urma cotelor doar puțini armatori, pe când uh, pescarii artizanali sunt practic excluși. Chiar dacă s-a înregistrat această creștere de 20%, fără a uita că dacă în mod accidental este pescuit un ton roșu, un uh, pescar va fi chiar penalizat. Așadar, ne-am fi așteptat la o distribuire mai echitabilă de aceea, grupul socialiștilor a depus un amendament care denunță actualul mecanism de monopol al marilor armatori și care invită statele membre să revizuiască sistemul de uh, cote în mod mai echitabil. Thank you. Next... Mulțumesc. Și acum, doamna Tomașici, un minut. Hvala lijepa. Ribarstvo gospodarska grana. Mulțumesc foarte mult. Astăzi, mai mult decât niciodată, Pescuitul ca activitate economică depinde de un echilibru între stocurile de pește existente și uh, activitățile economice. De asemenea, însă și pescu, pescarii trebuie să poată supraviețui în această activitate supusă restricțiilor. Cred că e nevoie de un echilibru corespunzător și Mă bucur că am putut uh, participa la redactarea acestui uh, raport a domnului Matu. După refacerea stocurilor de ton roșu, în urma uh, unor ani buni de cote restrictive, acum avem în sfârșit posibilitatea de a spori cotele pentru 2016, având posibilitatea de a spori exporturile, dar și veniturile pescarilor artizanali. Mulțumesc. Acum Bilbao da, și vreau să mulțumesc domnului Mato pentru munca la acest raport. Susținem acest raport pentru că uh, sprijină planul de recuperare a stocurilor de ton roșu la Mediterană pe baze științifice uh, care s-au dovedit succes. Uh, uh, modul, faptul că biomasa a dezvoltat specific, certifică acest lucru în 2012, pentru a recupera această specie, s-a pierdut 58% din capacitatea noastră de pescuit uh, uh, de dinainte de a demara acest plan. Însă totuși credem că e necesar ca flotele care operează la Mediterană să fie că sunt europene sau din țări terțe să beneficieze de condiții egale. Nu putem penaliza sectorul european în detrimentul producătorilor din țări terțe atunci când eșuează negociatorile la ICCAT, mai ales atunci când activitatea are loc în același ecosistem. Și apoi Eh, mizăm eh, pe susținerea totală a mm, pescuitului tradițional pescare mică, de, de exemplu în insulele Canare, și să susținem capcanele tradiționale, cum este Almadrava, care este selectivă și eficientă și sprijină mediul. Eh, trebuie eh, un control mai bun, dar nu suntem de acord cu eh, cei care penalizează pe cei care operează într-un cadru de reglementare și control gândit pentru a combate practicile nedurabile de către toți operatorii. Și, dintr-o perspectivă instituțională, mai spun că susținem și rolul par Parlamentului în transpunerea recomandărilor Organizației Regionale de Gestionare a Pescuitului, pentru că ne dorim transparență, echilibru și legitimitate și asta sunt asigurate de Parlament. Negocierile cotelor de pescuit pescuit în apele europene, cum se indică în tratatul de la Lisabona, sunt un uh, exemplu grăitor a uh, ceea ce se poate întâmpla când aceste procese sunt uh, departe de cetățeni. De aceea, doamnă comisar, sper să dați ascultare tuturor intervențiilor uh, acestui Parlament pentru ca să ne jucăm și noi rolul care ne revine cu o muncă în comun. Mulțumesc, domnule comisar. Thank you. Mulțumesc și acum doamna Hasecam, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președintă tonul roșu cred că este uh, specia cea mai cunoscută de uh, pește pe care o cunoaștem. Uh, este o onoare îndoielnică pentru că în 15 ani, de fapt, efectivele au scăzut cu 90%. A existat uh, o supraexploatare um, de către uh, flota noastră uh, de pescuit. În fine, cu ani în urmă s-au luat câțiva pași pentru a încerca să protejăm această specie. Se pare că lucrurile încep să funcționeze, dar nu avem uh, suficiente motive de euforie pentru că inițial uh, s-a vorbit despre um, un <laughs> efectiv uh, egal cu zero. În continuare, tonul roșu se află pe lista speciilor amenințate și multe organizații ne avertizează. Ar fi mult prea devreme să încercăm să mărim capacitatea pescuită. Dar exact asta își doresc și pescarii noștri, de fapt, să poată să pescuiască mai mult Există și alte specii care, uh, la fel ca și tonul roșu, sunt amenințate cu dispariția. Doamna președintă, noi nu vom putea fi de acord pentru că, de fapt, este vorba despre o specie amenințată care în continuare este exploatată exagerat. Eu sunt de părere, uh, de asemenea, ca subvențiile în acest domeniu să fie desfințate. Mulțumesc, domnule Afrunte, pentru un minut. La noastră delegație e a favore. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Delegația noastră este în favoarea acestui raport elaborat împreună cu raportorul uh, Radu, pentru că este importantă transpunerea prevederilor ICCAT Până la finele secolului trecut, tonul a fost pescuit doar în mod tradițional, după ce a intervenit industria și resursele s-au diminuat la 3%. În momentul de față, sistemul de gestiune a resurselor pare să funcționeze, așa cum a spus și domnul comisar. Și de aceea interpretarea se pare că a fost uh, cea bună, chiar dacă poate este uh, prematur să ne facem o părere. De asemenea, trebuie însă ținut cont și de aspectele socioeconomică. Există o problemă de injustiție socială pentru că a fost sau a rămas marginalizat uh, pescuitul artizanal. Și de aceea am înaintat un amendament uh, împreună cu domnul Adriano pentru că uh, pescarii artizanali nu au beneficiat de niciun fel de cotă suplimentară. Eu cred că dezbaterea din acest Parlament uh, trebuie să cunoască și astfel uh, de voci. Mulțumesc foarte mult, doamna Rodus. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președintă pești mari și în același timp micul uh, pescar. Lucrurile pot să funcționeze și în ce privește tonul roșu din Atlanticul de Est și Mediterana pentru că pescuitul uh, artizanal are un renume bun în ce privește uh, păstrarea ecosistemului uh, nealterat. Noi avem o serie întreagă de prevederi pentru acest tip de pescari, dar ei ar ar trebui să poată să dispună până la urmă și de o cotă de capturi corespunzătoare, pentru că, de fapt, regulamentul de bază în domeniul pescuitului permite fiecărui eh, stat membru să decidă în legătură cu repartizarea eh, cotelor de eh, capturi totale admisibile între diversele tipuri de pescadoare. Comisia pentru Pescuit în legătură cu acest plan multianual în ce privește refacerea um, efectivelor de uh, ton roșu um, și-a uh, exprimat punctul de vedere. Trebuie să vedem care sunt sistemele de distribuire din statele membre și uh, modul în care statele membre operează cu uh, pescarii artizanali. Din păcate însă nu există suficientă transparență în ce privește criteriile de repartiție situație. Tocmai de aceea eu salut faptul că în cadrul acestui uh, plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu vorbim și despre repartizarea cotelor admisibile. Mulțumesc foarte mult, domnul Hoc, pentru un minut. Dziękuję pani przewodnicząca. Każdy za zwierzę tuń. Mulțumesc, doamnă președinte. Tonul roșu reprezintă o resursă foarte pre- Trebuie să avem o politică coerentă pentru a proteja această specie. Lucrurile nu sunt chiar atât de roz, pentru că această specie este pe lista uh, celor uh, periclitate. De aceea noi avem obligația să ne gândim la modul în care să transpunem reglementările privitoare la planul uh, de recuperare a tonului uh, roșu. Uh, trebuie să avem reglementări clare și transparente și să nu fie deloc ambigue când e vorba de reconstituirea stocului de ton roșu. Apoi, legea trebuie aplicată foarte strict în legătură cu toți operatorii și, în principal, cei din afara Uniunii Europene. În al treilea rând, restricții Uh, maxime sau chiar eliminarea activităților ilegale de pescuit sunt uh, necesare. Mulțumesc acum, doamna Lopez Bermejo. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Felicităm raportorul pentru că a inclus o, referin, o referire specifică la uh, pescuitul tradițional cu acele capcane numite almadrava. Este un pas pozitiv în recunoașterea importanței strategice uh, acestui tip de pescuit pentru o gestionare uh, durabilă a tonului roșu, o resursă naturală într-adevăr fundamentală pentru comunitățile de pescuit care îl exploatează și pentru echilibrul ecologic al mărilor noastre. Acest raport, de asemenea, este un avertisment la adresa guvernelor ca cel al Spaniei, care în mod tradițional a marginalizat uh, această capcană al Madrava, ignorând indicațiile europene. Textul pe care îl votăm mâine semnalează caracterul durabil al capcanei al Madrava și necesitatea de a fi susținut pentru a garanta viabilitatea socioeconomică a acestui tip de pescuit. Sperăm că raportul uh, poate folosi pentru a susține uh, acest tip de pescuit, care este un uh, pescuit selectiv, dar intensiv în ce privește crearea locurilor de muncă și respectarea mediului, pentru că cerem ca acest tip de pescuit să continue pe mările noastre. Mulțumesc! Mulțumesc domnul Farage. Două minute. Mulțumesc. Astăzi seară vorbim despre uh, stocurile absolut dezastroase și despre metodele de pescuit. Nici o persoană din această cameră nu a menționat pescuitul la undiță, pentru că e o chestiune gravă de tot. Avem un sistem de cote care funcționează de fapt de foarte mulți ani și duce la descărcări de zeci de zeci de ani. În sectorul comercial subestimăm de fapt puterea uh, acestui pescuit cu undița ca să facă bine, nu numai din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere al protecției mediului. În Marea Britanie, numai cei care pescuiesc cu undița uh, aduc milioane de uh, lire. În Statele Unite se știe foarte bine că pe coasta de est că acest pescuit este foarte bun și duce în felul acesta la o creștere a numărului de locuri de muncă, la construirea de vase și toate comunitățile de coaste au beneficii foarte multe. Dar ce facem noi cu bibanul de mare? Noi interzicem pescuitul cu undița și ideea este de că avem o limită de un pește pe pescar și alții au voie să folosească plase ca să pescuiască tone și tone de pește. Îi pescuim pe cei care pescuiesc cu undița, pentru că nu ei nu au uh, provocat această problemă și nu s-a dezbătut absolut deloc această chestiune la Parlament, uh, nu a fost votat aici, deci, cum spuneam, n-a fost dezbătută nici în Parlamentul Britanic, iar acum oamenii obișnuiți vor deveni, uh, eu știu, uh, infractori dacă vor încerca să-și folosească drepturile prin Magna Carta ar trebui să avem, de fapt, control asupra propriilor noastre ape. Mulțumesc foarte mult! Domnule Farage, eh, aveți un cartonaș albastru de la domnul Corbett. Acceptați? Acceptați. Domnul Corbett, aveți cuvântul. După cum știți, politica comună de pescuit a fost reformată lucrul acesta a fost apreciat chiar și de Greenpeace, iar în momentul respectiv dumneavoastră făceați parte din uh, Parlamentului și cred că ați participat la doi ani și jumătate, dar la una sau două ședințe, într-un moment în care se discutau toate aceste chestiuni, când se dădeau bătălii foarte mari. Nu credeți că observațiile pe care le aveți de făcut despre politica comună de pescuit ar avea mai multă credibilitate dacă v-ați fi străduit să veniți la reuniunile Comisiei din care făceați parte. Încercare bună, domnule Corbe, dar n-ați ascultat ce am spus. Am, dacă aș fi participat la fiecare ședință, dacă aș fi fost, nu aș fi putut să fac nimic ca să ajut 800 de mii de persoane din țara noastră care uh, ar vrea să pescuiască bibanul de mare pentru activitățile lor. Ei sunt cei care aduc locuri de muncă în diverse locuri. Ei sunt cei care în foarte multe locuri sunt cei care reprezintă uh, esența acestor comunități costiere și interzicerea aceasta nu a fost adoptată în Comisia de Pescuit și nu are rost să duci la ședințe dacă nu, nu se votează nimic. A fost făcută printr-un regulament care a fost promovat uh, de acești birocrați maltezi pe care nu putem să-i dăm la o parte. Domnule Corbete, vreau să avem o democrație funcțională și atunci să discutăm cum uh, discutăm despre stocurile din Marea Britanie. Încercare frumoasă, dar nereușită. Mulțumesc! Bun, asta e, vă rog foarte mult. Ați răspuns uh, la cartonaș albastru, ați primit un răspuns, deci haideți să ne oprim aici, să trecem la următorul viv. Doamna Ghiera Garcia, un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau uh, să spun că suntem de acord uh, cu acest raport al domnului Mato privind aplicarea recomandărilor făcute de ICAT dar toți oratorii, cu unele excepții, și nu vreau să le reamintesc, s-au referit la două chestiuni fundamentale și vreau și eu să mă alătur acestei dezbateri. 1. Aplicarea uniformă și eficientă, efectivă, pentru toată lumea și ce critică pescari este faptul că Uniunea Europeană și statele membre uh, nu fac uh, această aplicare uniformă uh, în țările terțe, ceea ce creuzează multe probleme în Marea uh, Mediterană. Domnule comisar, stocurile de ton roșu se recuperează. Mă bucur foarte mult, dar pescarii, pescarii mici, pescarii artizanali pe care nu-i mai putem recupera, ar trebui să punem capăt monopolul repartițiilor uh, de ton roșu la statele membre. Interveniți la acest lucru în Spania, de exemplu, pentru că altfel nu se poate. Mulțumesc foarte mult! Domnul Van Dalen, un minut. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we spreken vandaag eh, over de... Doamna președinte, astăzi vorbim despre măsuri, eh, eh, un plan special pentru tonul roșu. Cred că raportorul a abordat lucrurile cât se poate de clar Cred că vor urma triloguri care vor fi organizate, deci sunt evoluții pozitive și pline de speranțe. Însă, pe de altă parte, sunt preocupat de alte specii de pește din Mediterană. Aproape toate speciile sunt supraexploatate în Mediterană. Uh, Uh, sunt uh, soiuri care sunt uh, pescuite de 10 ori mai mult decât ar trebui să fie. Același lucru se întâmplă și cu alte specii. Deci aș cere comisarului să facă un plan pentru conservarea acestui soi de pește în Mediterana și să avem în vedere și alte specii. Mulțumesc. Domnul Stranson, un minut. Mă bucur că sunteți cu noi aici. Vreau să salut și pe raportorul nostru, Gabriel Mato, care a făcut o treabă foarte bună și care trimite în Parlament un pachet de decizii care, așa cum a spus, depind de noi să le adoptăm. Vreau să subliniez uh, această propunere, importanța de a combate monopolurile în pescuit. Uh, de fapt, uh, cotele de pescuit uh, sunt stabilite și sunt uneori în detrimentul pescuitului artizanal. Dacă vom uh, da curs numai marilor uh, inițiative, vom înăbuși pur și simplu uh, pescuitul la undiță care este practicat în Azore. Vrem să respectăm recomandările și să utilizăm și să aplicăm principiul precauției. În ceea ce privește tonul roșu, trebuie să avem uh, studii de impact uh, foarte serioase în ceea ce privește uh, echipamentele colective. Domnul Caputo. Grazie. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vorbesc despre două puncte. În primul rând, așa numitele acte delegate. Propunerea Comisiei este de a face modificări în planul prevăzut pentru tonul roșu în Mediterană și să le transforme în acte delegate. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, Parlamentul n-ar mai avea nicio posibilitate de a interveni în acest proces. După părerea noastră, recomandările și a recomandărilor organizațiilor regionale de gestiune a pescuitului trebuie să existe o implicare și a Consiliului și a Parlamentului în cadrul procedurii ordinare de codecizie. Al doilea punct pe care vreau să spun câte ceva este pescuitul tonului roșu. Nu înțeleg de ce diversificarea cotelor pentru orice uh, pescar trebuie să se referi, refer, la uh, cotele din, comparative cu anul 2000, pentru că există anumiți uh, pescui, uh, pescari care vor fi dezavantajați din cauza speciilor pe care le pot aceștia pescui în schimb, tonul roșu va rămâne la îndemâna monopolului armatorilor mari și în niciun caz nu vor fi favorizate IMM-urile. Așa cum a spus-o și grupul meu prin propunerea de amendamente, se cere statelor membre și acelor care iau decizii să se schimbe acest sistem și cer și colegilor să susțină aceste amendamente. Mulțumesc, domnul Maria, să are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În... Tonul roșu și pescuitul tonului roșu în Mediterană Da, ICAT-ul a definit un cadru care uh, expiră și acum trebuie să permitem uh, Uh, ca stocurile de ton roșu să se refacă în Atlantic și în Mediterana. Domn, doamnă președinte, domnule comisar, au fost foarte multe probleme în Grecia din această cauză. Astăzi se mobilizează lumea față de pescarul, pescuitul ilicit. Au fost închise porturi, s-au întâmplat foarte multe lucruri și la Salonic, în Creta și în alte locuri și ne batem împotriva creditorilor și uh, memorandumul este cel care face mult rău tuturor. Trebuie să facem foarte multe lucruri pentru a ajuta sectorul primar și a ajuta pe oameni care își apără dreptul de a exista. Mulțumesc, cred că avem avut o problemă cu uh, interpretarea în limba engleză. Ar fi bine dacă s-ar rezolva. V-am înțeles, domnule, vă asigurăm că v-am înțeles. Doamna Giufrida. Grazie, președinte. Siamo... Ia, mulțumesc uh, foarte mult, doamna președinte. Suntem bucuroși că, datorită atenției și măsurilor uh, Uniunii Europene și a ICAT-ului, specia prețioasă a tonului roșu este din nou mările noastre. Este o specie foarte prețioasă din toate punctele de vedere, pentru că și din punct de vedere comercial este cu siguranță pentru Marea Mediterană în continuare un obiect al monopolului pentru unii pescari. De exemplu, în Sicilia, unde niște armatori, armatorii mari explo, exploatează fluxul migrator pentru a putea să uh, le, îi comercializeze apoi în Japonia. Iar rezultatul este că tonul care ajunge după aceea pe masa noastră este mai degrabă, uh, are o tentă galbenă, pentru că provine din alte zone ale globului, în timp ce sicilianii au probleme și nu mai pot să mai uh, se hrănească din această veche tradiție. Toate sistemele însă trebuie să fie protejate și acest patrimoniu trebuie să fie protejat de asemenea, dar de asemenea și peștele tonul roșu. Mulțumesc! Uh, thank you. Mulțumesc! Care cuvântul domnul Iacovcici? Mulțumesc, doamnă președintă. Tonul roșu este fără îndoială o, o specie amenințată și chiar dacă există și exemple bune de redresarea situației acestui uh, pește, dar chiar dacă avem date pozitive, acum încercăm să mărim cotele. Invit, domnule comisar, și să invit uh, comisia să fie precaută. Uh, tonul uh, este o specie pe cale de dispariție. Felul în care avem în vedere să procedăm în Atlantic și în Mediterană uh, ar permite marilor monopoluri să-și facă treaba în continuare. E bine, cred că acest lucru ne va duce din nou în aceeași situație. De aceea cred că trebuie să revizuim situația tuturor uh, uh, soilor, uh, speciilor de pește dacă vrem să îi protejăm într-adevăr. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Atunci când e vorba de programul multianual pentru uh, recuperarea, redresarea uh, tonului roșu, Uh, e bine, trebuie să avem în vedere și alte uh, specii. Au fost uh, o serie de evoluții pozitive începând cu 2008. În 2014, Comisia pentru Tonul Roșu a introdus un TAC de 20% până în 2017. Susținem critica sistemului de cote și acest lucru nu este decât în beneficiul marilor armatori. Uh, recunoaștem importanța uh, pescuitului uh, artizanal în unele zone ale Portugaliei și chiar dacă echipamentul este foarte selectiv, trebuie să recunoaștem totuși că uh, pescuitul la undiță introdus uh, în Portugalia ar trebui susținut. Trebuie să încurajăm, să ajutăm la uh, redresarea stocurilor de ton roșu, pentru că în momentul de față sunt foarte afectate din cauza scăderii tacului pentru alte specii de pește. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Măsurile la care ne referim acum sunt o continuare a unui efort de a menține stocuri de ton roșu. Ar trebui să spunem că sunt instrumente cheie pentru a asigura o abordare armonizată în ceea ce privește regulamentele internaționale și angajamentele Uniunii Europene. Și de asemenea trebuie să îi protejăm și pe pescarii europeni. Trebuie să acordăm atenție unui element cu care ne întâlnim uh, foarte des. Există monopoluri uriașe care acționează pe piață și care îi dau la o parte pe pescarii care folosesc uh, metode tradiționale și care sunt mai durabili. Fiecare stat membru are posibilitatea să-și distribuie cotele între pescari și important este uh, să controleze și să raporteze ca să nu ne dispară stocurile. Și acum are cuvântul domnul comisar uh, Vela. Aveți cuvântul, domnule comisar. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea în primul rând să mulțumesc foarte mult uh, deputaților pentru comentarii, pentru întrebări, care au arătat că există clar un uh, numitor comun pentru ca să știm ce vom face în continuare cu această propunere. Apreciez și faptul că există o susținere generală din nou din partea deputaților din acest Parlament. Comisia ar dori de asemenea să amintească, așa cum au amintit uh, toți cei care au luat cuvântul, că este o chestiune foarte delicată, discuția despre tonul roșu în forurile internaționale și să nu uităm nici de responsabilitatea specială a Uniunii Europene și în uh, asigurarea sustenabilității acestui stoc. Prin uh, cota foarte mare pe care o avem aici, purtăm o responsabilitate foarte mare de asemenea și avem și cei mai mulți operatori deci Uniunea Europeană joacă un rol foarte important în gestiunea acestui uh, stoc atât de important de pești. Este foarte important de aceea, în ceea ce privește actele normative, să se transpună deciziile ICAT, care au fost uh, transpuse în drept comunitar și care va trebui aplicate de acum încolo. De asemenea, reglementele vor uh, asigura și o bază juridică mai uh, stabilă pentru operator și astfel se va facilita implementarea măsurilor și uh, aceasta va duce la o respectare a obligațiilor uh, internaționale ale Uniunii pe uh, piețele internaționale. Aș vrea să reacționez la câteva comentarii care s-au făcut, mai ales din partea lui Mato, Briano, Bilbao. Um, au subliniat aproape toată lumea rolul uh, pescuitului artizanal. Așa este, Comisia e de acord în mare parte cu interesul Parlamentului, mai ales în ceea ce privește pescuitul tradițional în uh, unele zone uh, și în Asia, însă raportul acesta, proiectul de raport, nu este întotdeauna foarte clar. Um, capcanele pentru um, ton nu sunt întotdeauna cele mai eficiente și în același timp nici nu sunt uh, metoda cea mai bună de a crea uh, această metodă de pescuit nu este cea mai bună pentru a crea locuri de muncă, așa cum a spus domnul Mato. Însă, în legătură cu ceea ce a spus Comisia, dacă dorește să includă sugestii uh, pentru cote specifice sau eventual o defalcare a alocării cotelor între uh, Uh, membri, atunci cred că, aici eu cred că da, având în vedere specificitatea pescuitului uh, în fiecare stat membru, trebuie să se găsească o soluție. S-au făcut câteva comentarii individuale în legătură cu arma traba care este legată de pescuitul uh, artizanal. Trebuie să găsim o variantă viabilă și în același timp sustenabilă ecologic. În legătură cu anumite comentarii făcute de alt uh, deputat cu privire la categoria de pescari uh, care se ocupă de această specie, ați, sunt de acord că trebuie să găsim o soluție, pentru că ați menționat aici aspecte socioeconomice și eu cred că o gestiune corectă este singura manieră prin care putem să protejăm sustenabilitatea pe termen lung ale acestor aspecte socioeconomice. Sunt de acord și cu doamna Rodust, care a spus că cotele trebuie să fie transparente. Cred că toate statele membre trebuie să aibă aceasta ca țintă și nevoia de uh, selectivitate mai bună și consum mai scăzut de energie. Din nou, uh, pescuitul artizanal, pescuitul la scară mai puțin amplă, mai puțin largă, ar trebui să contribuie la aceste obiective. Sunt de acord cu mulți dintre dumneavoastră care au spus că trebuie să ne punem, uh, să fim de acord că lucrurile nu sunt chiar atât de roze cum ne-am fi dorit. De aceea am spus că nu mai este timp pentru complezențe aici, am făcut progrese, dar mai sunt multe de făcut. Doamna Aguilera a spus uh, că trebuie să se aplice același nivel în statele membre și s-a vorbit de distribuția mai echitabilă față de pescarii mici. Am notat și comentariul domnului Van Dalen despre planul de conservare pentru biban, merluciu, iar în ceea ce privește pescuitul colectiv menționat de, de domnul Santos. Ă, trebuie să ținem cont de acest comentariu și ar trebui să, fie, să se găsească măsuri sporite și aici. În legătură cu nevoia de acte delegate, cred că acesta este un ă, element crucial al propunerii. Vor fi foarte multe amendamente, vor fi multe modificări al planurilor ă, ICAT și aceste aceste acte ne vor permite să le transpunem în uh, legislație comunitară foarte repede. Procedura legislativă așa cum este ea acum nu ne-ar permite să acționăm la timp. Oricum o fi, actele delegate ne vor uh, permite să acționăm repede și să transpunem măsurile ICAT în uh, legislație comunitară și uh, în, uh, prin elemente non-esențiale și pentru elementele non-esențiale care vor fi tratate prin acte delegate. În ceea ce privește datele cu privire la redresare, eu cred că trebuie să fim aici în continuare foarte precauți. Domnul Iacovcici a spus la fel și domnul Ferreira la fel, vorbind despre o mai bună distribuție și distribuire Doamna Renata a vorbit despre impactul socioeconomic și importanța de a redistribui cotele de către statele membre și către acestea într-o manieră mai corectă, mai echitabilă. Este important să lucrăm însă prin proceduri transparente și în legătură cu domnul Faraj, cu ceea ce a spus domnul Faraj, Acum discutăm uh, despre procedură nu din cadrul ICAT. Vreau să subliniez că sunt de acord cu dumneavoastră că Cei care uh, se ocupă de pescuitul la undiță sunt într-adevăr o categorie importantă, 1,3 uh, milioane în Franța și alții în Marea Britanie. Iar în momentul de față, ei beneficiază, cred, de uh, avantaje și trebuie să preia și responsabilitatea pentru aceasta. În legătură cu dezbat, propunerile pe care le vom face, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră, deși nu este obiectul dezbaterii noastre de astăzi. Am discutat despre aceasta cu statele membre și le-am cerut să vină cu un plan uh, pe care s-au pus de acord. Domnul Hazenkamp da, sunt de acord că chiar dacă am făcut uh, multe progrese pentru redresarea stocurilor, tot mai trebuie să continuăm să facem eforturi și sper ca ICAT-ul să țină cont de aceasta. Pe total, cred deci că merită să ne bucurăm de această discuție. Mulțumesc tuturor deputaților pentru contribuții și aș vrea încă o dată să-i mulțumesc domnului Mato, raportorul, pentru această discuție productivă și pentru raport. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, și acum ultimul vorbitor este domnul Mato. Vă rog frumos, închideți noastră. Mulțumesc. <clears throat> Mulțumesc colegilor care au intervenit, mulțumesc foarte mult și colegilor care au, uh, și-au folosit uh, timpul de vorbire ca să fie lipsiți de respect față de domnul comisar. Oricum, vă mulțumesc foarte mult, v-am ascultat pe toți. Sunt aici două teme fundamentale. Una, cea a cotelor. În primul rând, vorbim despre faptul că s-a făcut foarte multe eforturi din partea pescarilor și stocul s-a recuperat și asta înseamnă că e nevoie de cote noi. Cred că, că așa trebuie să fie. Și apoi se pune problema cum se repartizează cotele. Sigur că statele membre ă, nu Parlamentul face acest lucru și nu raportul acesta, dar e opțiune politică. E un mesaj foarte clar. Credem să se repartizeze cotele mai bine, care să fie și în beneficiul micilor pescari. Nu o să mă refer, nu o să-i demonizez pe cei mari, însă trebuie să fim mai onești, mai juști și față de micii pescari. De aceea suntem de acord cu această poziție și am inclus-o într-un compromis în textul raportului nostru. Uh, e vorba de un amendament care merge un pic mai departe, dar uh, fondul este acesta. Trebuie ca cotele să fie împărțite mai corect. Domnule comisar, avem o problemă. De multe ori nu ne înțelegem pe tema actelor delegate și cred că dumneavoastră comisia nu sunteți un exemplu de a acționa cu multă rapiditate și nu putem folosi ca argument sau ca subterfugiu situația aceasta pentru a elimina competența Parlamentului European. Aici o să ne confruntăm și vă spun acest lucru foarte clar. Sistemul, sigur că trebuie să fie acesta, trebuie să existe codecizie și înțelegem foarte bine că lucrurile, că lucrurile trebuie să fie făcute rapid, dar nu ne vom lipsi de competențele noastre și trebuie și noastră să înțelegeți acest lucru. Și aici sper că ne vom înțelege. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Mato, dezbaterea se închide și vom vota mâine. Și trecem acum la